Bonjour, on va attaquer l'ordre. Bună ziua, dragi colegi. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, condițiile de muncă din sectoarele în care există un risc ridicat de exploatare. Iată o temă crucială pentru noi, uh, dacă ținem cont de tot ce se întâmplă la momentul acesta. Avem uh, onoarea să îi avem astăzi aici pe domnul profesor și îmi cer scuze dacă nu vă pronunț bine numele, uh, domnul Remco Breuker, uh, profesor de studii uh, coreene la Universitatea din Leiden, doamna Otaegi, din partea Confederației Sindicale din Spania și domnul Alba Diering, de la Agenția Drepturilor Fundamentale și uh, domnul Giuseppe Giuliano, membru al CESE. Avem toate limbile disponibile cu excepția Bulgariei, a Maltezei și a Croatei. Fiecare intervenție va avea la dispoziție două minute și după aceea vom trece la întrebări și răspunsuri. Am să dau imediat cuvântul domnului Brucker. Bună ziua tuturor! Doar o uh, observație. Aceasta era o audiere publică la care trebuiau să participe colegii noștri eurodeputați. Eu îmi cer scuze numele tuturor colegilor, mi-e rușine să mă aflu astăzi aici singură, practic. Nu mi se pare că e un comportament uh, respectuos față de cei pe care i-am invitat aici și care au venit aici să pună în lumină o problemă care nu e doar gravă, ci o problemă care trebuie uh, abordată pentru a fi soluționată. Însă se pare că asta nu interesează pe colegii noștri. Deci nu interesează să îi asculte pe cei care vin să propună niște soluții. Nu mi interesează pe colegii mei probleme cum ar fi munca forțată. Milioane de persoane sunt afectate în Uniunea Europeană. Dacă mă gândesc doar la Italia, există foarte multe persoane care practic trăiesc în condiții de sclavie Oameni care chiar își pierd viața din cauza condițiilor în care sunt constrânși să lucreze fără protecție, fără drepturi. Sunt practic exploatați dincolo de suferință. Deci eu îmi cer scuze în numele celor care nu sunt astăzi aici. Doamna Gea, vă împărtășesc pe deplin punctul de vedere. De cette réunion, je... în, în calitate de vicepreședinte Astăzi uh, nu sunt colegi, în păcate și eu la trei jumate trebuie să plec la Comisia pentru Terorism, unde sunt coordonator, deci chiar îmi pare rău. Importanță, un risc de exploatare, ça existe în Italia. ça... Este o temă atât de importantă, este o problemă în Italia, în Franța, practic în toate statele membre ale Uniunii. Am să dau imediat cuvântul domnului Bruiker. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru a vorbi despre o temă atât de exotică. Prezența. Prezența uh, acestei categorii în Uniunea Europeană. Am încercat să regrupez totul în trei puncte esențiale pentru această întâlnire. În primul rând, toți acești lucrători sunt prezenți legal în interiorul UE, ceea ce înseamnă că au uh, vize sau permise de muncă, ceea ce uh, ar merge mână-mână cu lupta împotriva exploatării, dar acest lucru nu se întâmplă de fapt. Pe de altă parte, există lucrători în Uniunea Europeană, ne-am centrat studii în special pe Polonia, dar nu numai acolo, care se adaptează circumstanțelor uh, uh, locale. De exemplu, tipuri de subcontractare și multe altele într-o situație semi-legală, de fapt ilegală, dar legală și care caută tot felul de lacune pentru a profita din situația din diversele țări. Nu am reușit încă să determinăm uh, uh mărimea acestui grup de lucrători și asta din cauza faptului că nu am avut acces la toate statisticile pe care statele membre ar trebui să le aibă, aibă în legătură cu tipurile de contracte existente. Faptul că acești uh, cum acești lucrători sunt legali complică și mai mult lucrurile și asta nu doar în domeniul construcțiilor, așa cum am menționat mai devreme, uh, există și multe subcontracte și companii uh, la nivel local care uh, primesc sau cer subvenții de la nivel european pentru a angaja sau exploata astfel de lucrători. Problema cea mai mare este că în principal e vorba aici de un acord în interiorul statului între uh, cei între autoritățile locale și cele statale. Și asta mă aduce practic la poziția legală a acestor lucrători. După cum știm, acești lucrători uh, casnici Acești lucrători care vin din uh, Corea de Nord uh, nu au nici măcar un cont uh, bancar, nu au un contract de muncă și uh, nu pot trimite uh, nimic înapoi acasă. Sunt obligați să lucreze între 14 și 16 ore dacă e nevoie și nu au acces la internet, nu au acces la știri, deci nu au de ales decât să facă ce li se spune. Practic, acești lucrători se deplasează în grupuri din uh, Corea de Nord și fac tot ce li se spune și sunt foarte puțin plătiți în cazul în care sunt uh, plătiți. De multe ori, aceștia uh, au o perioadă de șatere între 3 și 5 ani, uneori chiar și mai mult. Pentru foarte mulți nu existau nici măsuri de asigurare socială, pentru că nu există nimeni care își asuma responsabilitatea pentru aceste persoane pe probleme de securitate. După 2014 lucrurile s-au schimbat un pic, însă situația este în continuare dificilă și ei sunt cei care preiau locurile de muncă cele mai periculoase. Mai există și o altă problemă un alt element care este ilegal la nivelul UE și anume exportul uh, sistemului ideologic uh, politic de uh, reprimare, de represiune. Acești lucrători nordcoreeni în grupuri de 50 sau 80 de persoane um, sunt obligați să își facă singuri autocritica și să fie loial regimului, ceea ce menține practic unitatea grupului și asta face aproape imposibil pentru ei sau oricum extrem de dificil să uh, facă fața abuzurilor la care sunt uh, supuși, a exploatării la care sunt supuși. De cele mai multe ori, mulți dintre ei lucrează între 12 până la 16 ore uh, zilnic, unii dintre ei chiar și 24 de ore. Exempluri pe, exemplu pe care le-am văzut, de exemplu, în uh, construcția navală sau în alte sectoare de activitate și e ușor de înțeles după aceea cum apar accidentele. Și cei care sunt trimiși în Europa, în Uniunea Europeană, trebuie să își lase acasă familia, rudele, de multe ori uh, copiii și soția. practic uh, sunt uh, cu adevărat uh, ostatici ai acestei situații. Dacă doresc să-și exercite dreptul ca angajată dintr-o țară terță în Uniunea Europeană, atunci au de suferit, de exemplu, să renunțe la jobul pe care l-au sau să-și exercite alte drepturi și familia lor are de suferit. Aceasta mă aduce la ultimul punct, al treilea uh, element important, uh, și anume măsurile pe care le avem la nivelul UE pentru a lupta împotriva exploatării. Așa cum am menționat încă de la început, acești uh, uh resortisanți din uh, țările terțe se află aici cu permise de ședere uh, ilegale, deci ar trebui să se poată face ceva, lucru care nu se întâmplă. Am avea aici două scenarii diferite. În primul rând, Inspectoratele de muncă ar trebui să-și facă munca așa cum trebuie și să recopileze suficiente dovezi în ceea ce privește legislația sau tratatele, acordurile care sunt încălcate. Însă problema este că de multe ori acești inspectori nu au competența să facă față acestei situații cu adevărat. Până la urmă, nu fac decât să impună sancțiuni, amezi, care sunt uh, foarte reduse cantitativ și totul merge mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Al doilea scenariu, pe care l-am văzut după publicarea primului raport din 2016 și după varul pe care l-am stănit în presă cu acea ocazie, am văzut că există o presiune politică asupra inspectorilor muncii și, pe de o parte, circumstanțele în care lucrează aceste persoane, practic, erau exploatați, lucrau foarte multe ore, nu aveau zile libere, aproximativ șase ore pe o perioadă de două săptămâni. Nu puteau să uh, iau un concediu pe motiv de boală, nu puteau să renunțe la job, nu erau plătiți cum trebuie, erau plătiți în jur de 50 de euro lunar și erau pedepsiți dacă uh, nu ascultau ordinele. Toate acestea au continuat și în uh, rapoartele pe care le făceau inspectorii uh, respectivi, uh, lucrurile păreau ca și cum totul ar fi fost ok, ca și cum uh, vizele uh, și permisele de muncă ar fi fost uh, legale și obținute în condiții legale și așa mai departe. Dar inspectorii Uh, de muncă nu uh, și-au dat silința să meargă cel puțin la fața locului să vadă condițiile în care lucrau acele persoane. Practic uh, s-a creat o realitate paralelă, realitatea acestor persoane care vin din țările terțe și care trebuie să facă tot ce spune exploatatorul lor și, pe de altă parte, realitatea oficială, cea de pe hârtie, care apare în rapoarte uh, făcute de Inspectoratul Muncii și în care se spune că nu sunt probleme pentru că aceste persoane ar avea permisele și vizele necesare. Și acum, pentru a ne încheia, um, există aici o altă perspectivă. Doamne, dacă ne gândim la problema vizelor și a permiselor de muncă, ne dăm seama că acești lucrători din Corea de Nord, mulți dintre ei vin cu permise de ședere pe lungă durată și nu avem date statistice fiabile pentru a ști câți dintre ei au venit aici. Probabil că ei ar fi excluși din regimul de sancțiuni pe care îl aplică UE oricum. Văd că timpul care mi-a fost alocat uh, a expirat, așa că mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Cred că puteți să vorbiți un pic mai mult chiar. Dacă aveți întrebări, Laura, Eu unul aș avea o întrebare totuși sau un comentariu. Dumneavoastră ați spus că aceste persoane au uh, un permis de muncă legal, că vin pe perioade între 3 și 5 ani și lucrează între 12 și 16 ore zilnic. Mă gândesc la directiva lucrătorilor detașați, în care uh, agențiile uh, de lucru pot uh, aduce lucrători din alte țări. Și studiul dumneavoastră mi se pare uh, foarte bun, dar mi se pare că ar fi bine să spunem lucrurilor pe nume. În ce state membre vin acești nordcoreeni și care sunt companiile care îi angajează? Prin aceste agenții de uh, plasare. E o temă foarte complexă, pentru că avem uh, companii nord-coreene care au acorduri cu statele membre și care angajează acești lucrători, uh, îi împrumut acestor agenții uh, care oferă contracte de uh, muncă temporare. E vorba în special de companii mici și aceștia după aceea îi subcontractează pentru alte firme, de exemplu din domeniul construcțiilor sau pentru construcțiile navale. Deci aceste companii finale, de exemplu în șantierele navale, se plătesc practic aceste agenții interimare. Și dacă întreb cine e vinovat, aceste agenții vor da vina pe cel dinaintea lor, pe agențiile care i-au adus din țările terțe până în țara lor. Deci, dacă întreb cine este angajatorul acestor persoane, nu ai cum să știi prea bine în tot acest lanț cine este angajatorul real. Dacă lucrezi la un șantier naval, dacă șantierul naval este angajatorul tău sau agenția care te-a angajat înainte sau cine. Mulțumesc. Până la urmă, cum responsabilizăm uh, pe cel care dă ordinul, deci pe primul uh, pe listă și nu pe cel care se află la mijloc? Și acum am să dau cuvântul celui de-al doilea invitat, doamna Otaweghi, responsabilă pentru formare uh, din partea sindicatului spaniolesc CCOO. Bună, după amiază. Bună ziua tuturor! La invitație la participare în esta în esta... Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la această reuniune. Să înainte de a începe să vorbesc despre condițiile de muncă specifice în sectoarele unde există un risc uh, ridicat de exploatare, cred că ar trebui totuși să vedem câteva elemente de context. Pentru ca dumneavoastră să puteți înțelege mai bine Uh, la ce ne referim atunci când o facem în legătură cu anumite sectoare. Din păcate, toate urmările crizei uh, economice și ale politicilor de austeritate au uh, depus, au pus mari presiuni asupra lucrătorilor. Nivelul de șomaj e ridicat, mulți se, se tem că nu vor găsi un loc de muncă, alții se tem că și îl vor pierde, deci uh, în general s-au înrăutățit condițiile de lucru ale multor lucrători care sunt expuși acum la precarietate, mai ales din cauza scăderii salariilor din ultimii 10 ani și din cauza inestabilității de pe piața muncii. Deci costurile crizei nu sunt repartizate în mod uniform, ci există în continuare câteva profiluri mai uh, vulnerabile. În general e vorba de imigranți, de șomeri, de lungă durată, de femei, de tineri sau cei care sunt asalariați cu calificări foarte reduse. De asemenea, în ceea ce privește diferența între bărbați și femei, deci toți indicatorii ne arată că a sporit această diferențiere între cele două sexe. Deci putem spune că multe din aceste categorii cu risc mare de exploatare sunt femei. Deci din ce în ce mai multe profesii sunt uh, afectate, curieri la domiciliu, um, lucrători în domeniul uh, hotelier, din sectorul uh, turistic, în serviciile de curățenie, asistență la um, domiciliu și așa mai departe. Un sondaj oficial statal arată că puterea de cumpărare a salariilor celor care sunt practic în în procentul de 10% deci cel mai scăzut, a scăzut foarte mult în ultimii ani. Sunt niște date foarte importante. Peste 27% din lucrătorii asalariați sunt afectați. Spania e pe, prima, pe primul loc în ceea ce privește munca temporală și în al doilea trimestru de 2016 în UE Uh, era mm, cifra celor care lucrau uh, cu contracte temporare. Deci jumătate din cât uh, e în Spania. Contractele sunt pe durată scurtă, de la în ultimii ani deci a scăzut durata medie cu 12 zile, acum fiind de 50 de zile, deci durata medie a contractelor temporare. Precaritatea afectează practic toate domeniile ce țin de structura economică și socială din Uniunea Europeană și din cauza că statul de bunăstare nu mai poate face față, din ce în ce mai multe categorii sunt afectate, chiar și cele care sunt mai bine pregătite din punct de vedere profesional. Deoarece această vulnerabilitate socială se extinde, ajunge practic și la pătura de mijloc a populației. Deci apar noi tipologii, chiar și în rândul celor care sunt mai calificați, mă gândesc la informaticieni sau ingineri. Cum s-a ajuns în situația asta, vă întrebați? Aș vrea să subliniez că o explicație are de a face cu modificările instituționale făcute. S-a modificat arhitectura instituțională. În cadrul nostru de relații de muncă, în urma diferitelor reformele muncii, ă, structura a fost grav afectată. Mai ales a fost afectat modelul nostru de negociere colectivă. Care trebuia să reglementeze aceste relații. Și s s-a întâmplat asta pe trei căi. Deci s-au simplificat căile prin care uh, o companie poate să nu aplice condițiile din convenția colectivă. În al doilea rând, posibilitatea de a pierde validitatea acestor uh, negocii, acestor uh, convenții colective sau, uh, dacă nu, există și posibilitatea ca anumite companii deci să se supună altor structuri. Deci s-au schimbat relațiile între lucrători și companii și au apărut și așa numitele companii multiservicii. Au apărut foarte multe companii multiservicii care au ca numitor comun reducerea condițiilor de muncă, mai ales cele salariale, față de condițiile negociate în convențiile colective sectoriale. Și dacă aș avea ocazia, v-aș da un exemplu concret sectorul uh, hotelier, din sectorul hotelier, unde, exist, unde lucrează majoritatea lucrătorilor din această industrie în Spania. Deci acolo e, avem un sector unde s-a modificat în mod uh, dramatic condițiile de muncă și unde s-a ajuns practic la explorare, la exploatare. Se recurge foarte mult la externalizare în acest sector. E o tehnică de gestionare a companiilor. Uh, pe vremuri, uh, prin externalizare se putea să se um, acopere o serie din serviciile care uh, în mod obișnuit erau organizate de compania principală, vorba de curățenie sau de servicii, însă în ultima vreme am văzut cum sunt externalizate și anumite activități esențiale ale companiei principale activități care corespund practic uh, funcționării uh, de bază, cum ar fi marketingul sau uh, partea financiară. Deci se externaliza o parte din activitate, însă întotdeauna se mențineau anumite competențe ce țineau de sectorul respectiv. Deci exista tot timpul o anumită afinitate sectorială, să zicem așa, însă deși existau activități care erau externalizate, existau alte convenții colective pentru uh, a reglementa și pentru a se asigura că sunt respectate condițiile pe care le aveau lucrătorii în uh, compania principală. Însă, odată cu apariția companiilor de multiservicii, care de multe ori au de a face cu uh, munca temporală, deci odată cu apariția acestora, putem spune că s-au creat tocmai pentru a presta o gamă largă de servicii. Asta pentru anumite sectoare, dar și în general se face această ofertă. Au proliferat foarte mult aceste companii multiservicii și asta înseamnă un mecanism de a scăpa de convențiile colective de muncă. S-au redus salariile și, de asemenea, există un nivel de protecție mult mai scăzut și de precaritate. Deci peste un milion și jumătate de lucrători în Spania acum nu mai sunt acoperiți de convențiile colective de muncă. Și asta s-a întâmplat în doar șase ani. Unul din avantajele competitive ale acestor companii multiservicii a constat până acum în faptul că nu se potrivesc prea ușor în modelul de negociere colectivă care a fost uh, elaborat în funcție de anumite reguli de funcționare. Ceea ce e adevărat e că majoritatea acestor companii nu aplicau nicio convenție. A doua etapă pentru a scăpa de aplicarea convențiilor colective a fost să se negocieze convenții proprii pentru acele companii unde avea prioritate aplicarea convenției uh, negociate în compania respectivă. Și, clar, singurul obiectiv aici a fost să se reducă condițiile de lucru, să se înrătățească acestea, mai ales în ceea ce privește salarizarea lucrătorilor din aceste companii multise de multiservicii. Pentru a locui fostele companii de muncă temporară, deci care erau obligate de un regulament uh, de acum 8 ani să aplice aceleași condiții de muncă ca și compania principală. Ei bine, tocmai pentru a acoperi această lacună au apărut aceste companii multiservicii care încearcă să scape de aplicarea acestor condiții. Ca să închei această primă parte, aș vrea doar să vă spun că noi credem că e urgent să se schimbe acest model de evaluare internă, trebuie create locuri de muncă de calitate și trebuie recuperate drepturile locuitorilor. Mai ales acum când um, economia a început să meargă mai bine, deci nu e normal ca uh, salariile să rămână în continuare blocate și condițiile să se înrăutățească. madame. Mulțumim. Și dumneavoastră ați fi putut să vorbiți mai pe îndelete. Însă știu că ați parcurs o distanță mare pentru a veni. Aici, în stânga, sunt asistanții grupurilor parlamentare care vă ascultă cu atenție și iau notițe, deoarece ceea ce spre dumneavoastră va fi transmis deputaților, deci chiar dacă mulți nu sunt în sală. Și în dreapta sunt reprezentații Comisiei Europene, care și ei ascultă cu atenție ceea ce spuneți. Și unul din cei care a elaborat revizuirea lucrătorilor detașați este astăzi aici, însă iată ne dăm seama că asta e o altă problemă, chiar și mai gravă. Deci exploatarea nu se oprește la situațiile de detașare a lucrătorilor. Din nou, aveți întrebări? Nu, ulterior. După aceea. Eu voi face observații. Ceea ce m-a interesat mult în intervenția dumneavoastră a fost că ați vorbit despre exploatarea femeilor în toate sectoarele. Bun, au travail, c'est pas parce que Uh, poate că multe femei nu merg să lucreze pentru că vor să lucreze, ci pentru că au nevoie de a lucra, pentru a câștiga bani. Și doamna Moraș Artie tocmai a venit coordonatoare la directiva cu privire la detașare. Deci asistăm practic la o precarizare organizată în Uniunea Europeană, dincolo de textele de lege care reglementează sacrosacta libertatea lucrătorilor, uh, leitmotiv al Uniunii Europene. E observația mea. E, exploatarea femeilor pe mine mă îngrozește, nu îmi place deloc. Me alegra specialmente că haga este... Mă bucură să aud că faceți acest comentariu. E una din specializările mele profesionale. Deci analizarea condițiilor de egalitate a femeilor pe piața muncii. Y en el desarrollo de todos aquellos aspectos que en el inter... Și toate acele aspecte care în cadrul unei întreprinderi permit existența unor acorduri între companii și lucrătoare pentru a respecta, pentru a obliga să se respecte principiul egalității. Am avut o lege în 2007 cu rezultate nu neapărat excelente. Suntem, uh, am fost loviți de o criză economică foarte intensă. S-a început, bineînțeles, um, cu niște principii ideologice subiacente în societatea noastră. Însă e un domeniu care, din păcate, n-a prea fost abordat au fost abordate alte probleme, deoarece păreau să fie prioritare. Însă e drept, toți indicatorii de pe piața muncii au o perspectivă de gen care ne explică de la început până la capăt cum a fost poziția femeilor nu doar pe piața muncii, ci în general în societate. Dacă e să vorbim specific de anumite categorii de populație care se află într-o situație clară de mm, care riscă să fie exploatate, ei bine, sunt femeile. Dacă n-ar fi fost vorba de femei, restul uh, structurii ar fi funcționat altfel. Deci multe activități care în mod tradițional se desfășurau uh, acasă, nu beneficiază de o încadrare a competențelor uh, ca în cazul uh, colegilor de sex bărbătesc. Chiar când vorbim de competențe asemănătoare. Da, e chiar o prăpastie aici. Aș putea vorbi mult mai mult despre asta, însă mă pot opri aici. Putem aborda ulterior eventuale alte chestiuni. Merci, madame. Maintenant, pour 10... Acum, tot 10 minute, domnul Dering, responsabil uh, de studii de drept penal, Agenția de Drepturi Fundamentale de la Viena. Vă rog. Sorry. Um, first of all, many thanks for inviting me here. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru invitație. Este o ocazie excelentă de a vă prezenta munca noastră. Nu suntem uh, impresionați de faptul că uh, sala nu este plină, pentru că cred că acest subiect uh, vorbește de la sine și îi impresionează pe toți cei care sunt afectați de el. Am uh, cercetat uh, diverse tipuri de exploatare în domeniul muncii de cam 5 ani. Voi vorbi despre aceste lucruri, despre ceea ce numim noi exploatarea muncii uh, severă și încă de la bun început doresc să spun că acestea sunt forme de exploatare crude, deci sunt forme care pot fi sancționate din punct de vedere penal în statele membre. Am analizat uh, de ani buni aceste lucruri. Sigur că există un temei juridic, există Carta Drepturilor Fundamentale, unde se interzice 100% munca forțată și sclavagismul și, de asemenea, este precizat dreptul la o muncă decentă, în condiții decente. De asemenea, uh, există și legislație secundară în vigoare nu voi intra în detalii pentru că există multe legi secundare, începând cu detașarea uh, lucrătorilor și directiva aferentă. Există legi în diferite domenii și cu privire la orarul de lucru. Însă, pentru noi foarte important uh, este directiva privind uh, sancțiunile pentru angajatori. Pentru că există uh, posibilitatea de a criminaliza anumite forme de muncă forțată și aici se oferă și o definiție a ceea ce înseamnă acest lucru. Deci care sunt formele grave de exploatare a muncii și de asemenea se face referire la demnitatea umană. Deci, acestea sunt forme de exploatare în domeniul muncii care uh, lezează demnitatea umană. S-a publicat acest raport a fost primul raport cu privire la exploatarea muncii uh, gravă, severă. Se referă um, la uh, o serie de interviuri, peste 600, care au fost uh, desfășurate pe teren. Vorbim de 217 de studii de caz, 24 de focus grupuri și acestea ne-au uh, revelat o serie de aspecte. Aș dori să subliniez un lucru de la bun început, care este de fapt uh, problema esențială, și anume o situație a, a unei stări de impunitate foarte ample. Exploatarea gravă, care uh, se referă la anumite forme ce pot fi incriminate de muncă forțată, uh, adesea nu este pedepsită. Și motivul pentru care există această stare de impunitate sunt cele listate aici, pe slide, și anume lipsa unei monitorizări eficiente, lipsa investigării proactive din partea poliției a acestor situații și, de asemenea, lipsa uh, sprijinului țintit oferit victimelor, care sunt încurajate să iasă în față și să sesizeze poliției astfel de situații. În primul nostru raport am subliniat care sunt sectoarele care sunt expuse um, posibilității de exploatare severă în domeniul muncii. În primul rând, agricultura, de asemenea, silvicultura, pescuitul, apoi avem domeniul construcțiilor, locuințele, sectorul alimentar, serviciile, lucrătorii casnici, gospodăriile, fabricile, producția, industria de uh, procesare al alimentelor. Am uh, enumerat aici câteva domenii în care am descoperit multe cazuri de uh, exploatare a muncii gravă. Acum încheiem cea de-a doua rundă de cercetare desfășurată de noi. Aceasta va duce la trei publicații. Prima dintre ele, cu privire la lucrătorii casnici, aceasta a fost uh, distribuită, uh, va fost distribuită și dumneavoastră în format electronic. În cel de-al doilea raport ne vom concentra pe uh, modul în care sunt realizate inspecțiile la locul de muncă, cum sunt organizate acestea și de ce nu sunt mai eficiente și mai bine țintite. Acest raport va fi publicat în septembrie și este mai amplu uh, uh decât primul. Ultimul uh, va fi publicat la începutul anului viitor. În această fază am uh, intervievat lucrători și numai lucrători. În prima parte a studiului am uh, desfășurat interviuri și cu profesioniști, specialiști, cercetători. Ei bine, acum am intervievat numai lucrători și prima cercetare, primul studiu care a fost publicat deja cu privire la lucrătorii casnici, voi reveni la acest lucru, ei bine, acesta se bazează pe 51 de interviuri care au fost uh, făcute cu lucrători care au fost exploatați în calitate de lucrători casnici. Pe acest slide puteți să observați uh, statele membre pe care le-am acoperit cu studiul nostru în uh, cea de-a doua etapă. În prima etapă au participat 21 de state membre, în cea de-a doua numai 8. În cea de-a doua etapă de cercetare, după cum spuneam, acesta reunește informații provenite de la lucrători exploatați și include diferite tipuri de lucrători cu care am uh, discutat. Lucrători detașați, uh, sezonieri, casnici, uh, lucrători din Uniunea Europeană, pentru că sunt și o serie de migranți care provin, să spunem, din Bulgaria, care s-au dus în Franța să lucreze acolo sau din Polonia, în Irlanda, deci uh, lucrători care au fost, uh, care s-au mișcat la nivelul Uniunii Europene. Am purtat aceste interviuri în perioada 2013-2017 cu lucrători care fuseseră exploatați. Aceasta este o hartă a țărilor de origine, de unde proveneau lucrătorii exploatați și cu albastru puteți să vedeți uh, care sunt uh, țările uh, de unde proveneau lucrătorii din interiorul Uniunii Europene. Care este punctul pe care ne concentrăm în cercetarea noastră? Ei bine, noi vrem să identificăm factorii de risc pentru a înțelege mai bine care sunt factorii care stimulează exploatarea în domeniul muncii. Și astfel, uh, studiul nostru cu privire la inspecție ar trebui să aibă legătură cu aceste zone de risc identificate de noi. De asemenea, am intervievat lucrători cu privire la mm, ce consideră ei că ar trebui să fie făcut într-o altă manieră și ce uh, i-ar putea susține, ce i-ar putea determina să uh, raporteze poliției aceste abuzuri. Vreau să revin acum la prima publicație, cea care a apărut săptămâna trecută, vineri, cu privire la lucrătorii casnici. Am descoperit că în uh, ceea ce privește munca casnică, există forme severe de exploatare. Dintre cei 51 de lucrători care au fost intervievați în acest sector, mulți au vorbit despre tratamente uh, degradante și dezumanizante. Mulți uh, au experimentat forme severe de abuz, inclusiv abuz sexual, violență fizică din partea angajatorilor ceea ce nu este neapărat tipic. Nu trebuie să ne gândim la exploatarea în domeniul muncii, în forme severe, ca la o muncă forțată, pentru că um, nu este numai o muncă care se prestează sub amenințare, dar când vine vorba despre lucrătorii casnici, uh, observăm aceste forme severe de abuz, de exploatare. Sigur că există program de lucru uh, lung sau muncă neremunerată pe perioada weekendului, se lucrează șapte zile pe săptămână, se întâlnesc uh, munci remunerate cu foarte puțin bani. Ei bine, toate aceste lucruri le uh, descoperim în toate zonele, în toate domeniile de muncă salarii inadecvate și așa mai departe. Dar aceasta nu este o situație specifică pentru lucrătorii casnici. Ceea ce am descoperit cu privire la aceștia, la această categorie, a fost uh, un control complet al lucrătorului de către angajator și asta pe o perioadă îndelungată. treaba noastră nu este să facem cercetare pentru a nu ajunge nicăieri, ci pentru a oferi recomandări astfel încât să putem face diferența și pentru a găsi soluții la astfel de situații neplăcute. Sunt câteva lucruri simple care pot fi făcute. De exemplu, am descoperit că uh, există o lipsă de locuri de muncă eficiente și un pas înainte ar fi ca statele membre ale Uniunii Europene să um, ratifice Convenția OIM privind munca decentă pentru lucrătorii casnici, care ar putea să reprezinte o bază, o autorizare pentru ca inspecțiile la locul uh, de muncă să poată fi desfășurate. Pentru că nu știu cine este competență facă acest lucru, dar adesea se întâmplă că autoritățile să nu poată intra, să nu fie uh, autorizate să intre în anumite uh, locuri unde lucrează uh, lucrători care sunt uh, exploatați, de exemplu lucrători casnici în anumite apartamente. Un alt factor de risc sunt puține căi de a avea acces la sprijin. Avem nevoie de servicii de sprijin al victimelor bine țintite. Acest lucru este valabil și pentru alte tipuri de infracțiuni, de exemplu abuzul, uh, violența domestică, abuzul uh, copiilor și așa mai departe. Acesta este un domeniu foarte complex, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere factual. Asta înseamnă că avem nevoie de servicii de sprijin bine dotate în acest domeniu. Și un factor de risc um, este că atunci când uh, avem de face cu lucrători casnici care au fost informați cu privire la drepturile lor, au fost informați cui se pot adresa și de unde își pot obține informațiile, ei bine, cred că conștientizarea drepturilor uh, reprezintă un pas important uh, pentru cei care lucrează în domeniul muncii casnice. Voi conchide acum. Într-adevăr, uh, există anumite zone economice și anumite domenii unde exploatarea este mai posibilă. Cred că trebuie să Există răspunsuri însă la această situație, să ținem cont de uh, legislația care există și să pornim de la rezultatele cercetărilor empirice care ne-au arătat cum se prezintă realitatea. Trebuie să ținem cont de uh, sfaturile practicienilor, precum și de uh, nemulțumirile exprimate de lucrători. Trebuie să ne amintim că scopul este să permitem lucrătorilor care au fost exploatați să își facă vocea auzită, să își facă dreptate, să caute dreptatea și să poată apela la sistemul de justiție, astfel încât să li se plătească salariile care le sunt datorate și să li se ofere o compensație. Deci, obiectivul ar trebui să fie uh, să se asigure victimelor uh, care au fost supuse exploatării în domeniul muncii, acces la securitate și justiție. Mulțumesc! Vă mulțumim înainte de a o lăsa pe doamna Egea, care mă va locui, deoarece eu trebuie să plec în altă comisie. Aș avea și alte, și o întrebare. Dacă sunt și alți colegi care vor să adreseze întrebări, pot să o facă. E impresionant ce spuneți. Și e șocant să vedem că există impunitate, mai ales în ceea ce privește munca la domiciliu. Ați definit bine sectoarele afectate, ne-ați vorbit și de state membre, însă era mai degrabă vorba de țările din vest decât cele din est. Ne-ați vorbit de asemenea de persoanele care au fost uh, sondate, întrebate, deci aici am ceva îndoieli și legătură cu statisticile. Să fac legătură aici cu intervenția profesorului Brucker și anume capacitatea inspectorilor de muncă de a interveni uh, eficace. Comisia ar trebui să țină cont de asta. Inspecția muncii nu prea are multe mijloace la dispoziție, deci cum putem să facem pentru a le uh, uh, spori eficiența. If I just may, may uh, respond immediately to that, yes, of course. Voi răspunde imediat. Sigur că inspecțiile la locul de muncă sunt uh, un element cheie aceste inspecții trebuie să funcționeze și trebuie să ne asigurăm că se va întâmpla așa. Dacă nu uh, asigurăm acest pas, nu vor putea urma alți pași. De aceea trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Am menționat acest lucru. În septembrie vom publica un raport uh, mic care se concentrează pe acest subiect, modul cum uh, ar trebui să fie organizate inspecțiile de la locul de muncă, astfel încât să pot fi detectate, identificate acele situații care um, reprezintă forme um, de exploatare a muncii și sigur că trebuie să urmeze uh, niște consecințe, dar trebuie să existe o colaborare între autoritățile de inspecție uh, și autoritățile polițienești și de asemenea uh, societatea civilă. Și trebuie să existe o organizare a relațiilor între aceste autorități publice. Laura? Laura, te rog. Bien, merci beaucoup. Et, euh, alors... Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi voi da cuvântul domnului Giuseppe Iulian. Eh, <coughs> merci, président. Mulțumesc, doamna președinte. Am să folosesc limba noastră maternă, italiana, pentru că avem această posibilitate. Eu vorrei aprofitare perché că invece non sono assolutamente... Pe mine m-a impresionat mult ceea ce spuneați dumneavoastră în legătură cu munca forțată dar fiindcă eu reprezint aici Comitetul Economic și Social, m-aș putea limita să vă ilustrez anumite avize specifice pe care le-am elaborat pentru a consilia comisia, rolul nostru dialectic pe care îl avem față de comisie, însă aș vrea totuși să încerc să abordez miezul problemei. Dat fiind că, din punct de vedere analitic, toți oratorii au dezvoltat bine acest subiect Mă gândesc la colega Otereghi, la domnul Sobrera și eu provin din lumea sindicatelor. Știți că la Comitetul Economic și Social sunt reprezentate forțele vii din economie, uh, întreprinzători, reprezentanții lucrătorilor, asociațiile. Noi suntem practic expresia gritoare a societății civile, niște corpuri intermediare care într-un fel sau altul interceptează dinamicele și fenomenele, fenomenele atât de grave care au loc pe piața muncii. Mă refer aici la munca forțată. E drept că astăzi nu sunt prezenți eurodeputații, să cei care sunt prezenți practic vor transmite ceea ce se discută aici. E poate un pas mic și nu știu, poate că în concluziile mele voi solicita că trebuie creată o alianță puternică, mai ales a Parlamentului European, pentru a acorda prioritate și a aborda aceste teme despre care vorbim. Noi ce să avem un rol uh, consultativ. Însă totuși uh, prin existența noastră se recunoaște și rolul uh, organizațiilor uh, care reprezintă forțele vii din societate. Deci când vorbești de munca forța, uh, în ziua de azi e absurd din punct de vedere general. De ce discutăm despre asta? Deoarece noi plasăm în centru trimiterile la convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Să știți foarte bine că convențiile de la 29 până la 105 sunt convențiile Organizației Internaționale a Muncii care se referă la munca forțată. Una e din 1929 și cealaltă din 1957, când, de facto, se referau la munca forțată uh, impusă de state. Deci statele recurgeau la munca forțată. Ceea ce s-a întâmplat ulterior și în ultimii ani a fost că acest fenomen apare mai ales în economia privată, deci munca forțată a apărut din cauza globalizării, emigrației, economiei uh, la negru. Avem o dimensiune mondială pe care au căpătat-o și rețelele criminale și asta ajunge și la noi, țările noastre europene. Noi am elaborat un aviz la cererea comisiei la, din secțiunea REX, deci policiile externe, numărul 395. Cine dorește să-l uh, consulte, deci poate să citeze această uh, referință pentru a obține documentație specifică. Însă unde vreau eu să ajung? Noi am uh, adus în lumină această problemă a convențiilor OIM care sunt fundamentale și am solicitat printr-un aviz ca directiva din 2011, directiva europeană, să poată deveni de fapt un fel de protocol complementar la Convenția 29 pentru a face față traficului de ființe umane, pentru a umple lacunele din convenție în domeniul prevenției, a protecției victimelor, a indemnizărilor, a traficanților. Deci pentru a transpune la, în dreptul internațional dispoziții care există în dreptul european. Deci e o solicitare care a venit din partea forțelor vii ale economiei și ar deveni și mai puternică dacă și Parlamentul European și-ar asuma această solicitare. Deci nu putem să nu ne implicăm. Aceasta ar trebui să fie concluzia raționamentului de astăzi. Dacă și Parlamentul European își va asuma aceste solicitări împreună cu Comisia Europeană, vom depăși funcția consultativă a ECOSOC. Zilele astea vorbim despre industria 4.0 în țările noastre, mai ales în Europa. Ministrul Schauble uh, îi terorizează pe cei de la Davos când vorbește de cele 2 milioane de noi locuri de muncă create prin industria 4.0. Însă, cum rămâne cu pierderea 7 milioane de locuri de muncă? Deci dacă adăugăm 7 uh, dar scădem două, e vorba de 5 milioane de locuri de muncă care s-ar pierde și asta îi terorizează pe toți în mediul de afaceri. Dacă astea sunt cifrele, uh, Vă spun că eu, ca sindicalist, uh, uh, problemele sunt altele. Avem 800 de 80 de milioane de copii care lucrează, fac lucruri periculoase. Noi vorbim despre Uh, munca celor infraocupați, ca să nu spunem că sunt sclavi. Dar nu putem să ne prefacem că nu există această problemă. Am auzit analizele, studiile care demonstrează clar că e o problemă centrală și hotărătoare pentru a afirma valorile Uniunii Europene. Deci nu e posibil să rămânem inerți și să nu facem decât un uh, simplu exercițiu academic. Când noi am făcut aceste propuse, acestea au ajuns la comisie odată la șase ani, mai vine câte un studiu la ECOSOC în care se arată ce anume s-a preluat din avizele făcute de ECOSOC și așa mai departe. Dar asta nu e suficient să declarăm că 80% din avizele noastre ECOSOC um, sunt preluate de comisie ce se întâmplă cu punerea în practică. Pentru asta e nevoie de o inițiativă politică puternică. Și eu vă pot spune câte avize am redactat în ultimii ani. Aviz în legătură cu munca forțată, cu economia subterană, cu munca nedeclarată, cu apărarea drepturilor migranților, cu îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare a mileniului, în legătură cu participarea sectorului privat, participarea socială, la cooperarea pentru dezvoltare. Însă ce lipsește e o coerență între toate aceste politici. Și asta e problema. Și pentru asta e nevoie de o inițiativă politică a Parlamentului European. Să vorbești despre răspunderea socială a companiilor, de due diligence, da, ok, însă când politicile cu privire la imigrație nu se potrivesc cu asta. că solicitările pe care le adresăm statelor membre nu se leagă cap la cap, vedem cum explodează fenomene și situații foarte îngrojorătoare. E vorba aici de supraviețuirea modelului social european. Asta e miza, de fapt. Mă iertați dacă m-am luat, m-a luat valul și vorbim mai mult, însă e un subiect important și Ceea ce ați spus uh, a fost important. Persoana care avea președinția a spus uh, că își cere scuze că trebuie să lipsească, însă eu sunt optimist. Sunt sigur că dumneavoastră veți uh, relua și veți prelua toate datele care au fost prezentate aici, deoarece e nevoie într-adevăr de o acțiune politică hotărătoare a Parlamentului European în această privință. Mulțumesc! domnule doctor Ci alcuni interventi da parte dei possiamo... Acum, dacă sunt intervenții din partea colegilor, am putea lăsa o scurtă dezbatere baza solicitărilor uh, oferite. Și pe baza informațiilor pe care dumneavoastră ni le-ați uh, uh, împărtășit astăzi aici. Poate că am putea și noi să ne asumăm anumite sugestii în calitate de colegiuitori și să încercăm să avem mai multă ambiție în ceea ce facem noi. Vedem ce se întâmplă după aceea la faimoasele trialoguri între instituțiile europene. De multe ori, practic, noi nu suntem obligați decât să suportăm ce ni se impune. Deci poate că ar trebui să acționăm altfel. Încep cu doamna Moran Șartie, vă rog. Merci infiniment, Madame la Présidente. Merci pour... Euh, mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă mulțumesc în primul rând pentru organizarea acestei audieri de astăzi. Sunt absolut îngrijorată de ce se întâmplă la nivel european după ce am lucrat la directiva privind lucrătorii detașați și mă preocupă lipsa de date uh, de care dispunem. Avem date cu caracter parțial, e adevărat, dar câte locuri de muncă ascunse uh, există. Deci uh, poate că reușim să facem să iasă la suprafață o parte din acest iceberg de sub ape, dar trebuie să mergem mult mai departe pentru a avea în față realitatea. Același lucru ca și la lucrătorii detașați, unde aveam uh, oarecare estimare, aproximare a conturului, dar nu știam exact care era amploarea situației. Deci există aici o lacună foarte gravă uh, de date, deseori pentru că munca domestică munca casnică nu ne permite să colectăm toate aceste date necesare pentru a avea o reacție la nivel politic. Și o prima întrebare pe care v-aș adresa-o ar fi ce putem face împreună pentru ca toate aceste date necunoscute să fie făcute vizibile pentru a duce la acea reacție politică pe care o doreați dumneavoastră, domnule Giuliano. Un al doilea comentariu la care uh, sunt foarte atentă este dimensiunea genului. Această chestiune de gen cu care ne confruntăm și este următoarea statele membre facem foarte mult de la nivelul familiilor, la nivelul uh, statelor membre, pentru a avea o formare uh, foarte bună între uh, băieți și fete. 60% practic din studenți sunt fete, din absolvenți, mă scuzați, sunt fete. Dacă ne uităm însă la numărul victimelor, ca să spun așa, femeile sunt mult mai reprezentate și practic se inversează acest raport bărbați, femei, pe care îl aveam la învățământul universitar. Deci, uh, trebuie să vedem cum se poate traduce această dată a reușitei fetelor uh, în învățământul superior și pe piața muncii. Pentru că e de necrezut să rămânem la acest nivel, la cel de astăzi. Atunci când e vorba de uh, lucrările casnice, de exemplu, de munca casnică, e de necrezut că femeile sunt, uh, de fapt, uh, primele victime. Și aș include aici și problema copiilor. Știu foarte bine că uh, ne-ați dat și cifre, avem 4 milioane de copii care lucrează. 80 de milioane de copii care lucrează, trebuie să vedem în față care este realitatea în Europa. Pentru că dacă ne gândim la 80 de milioane de copii care lucrează, ne gândim de multe ori că e vorba de copii undeva în afara UE, dar nu e așa. E vorba de copii de aici, de la noi, acasă. Deci trebuie să uh, ne confruntăm cu această realitate, să vedem care este perimetrul definit pentru această problemă, pentru că atâta timp cât nu avem date clare, atâta timp cât ne va fi rușine în fața acestei realități crunte, nu vom avea o reacție politică. Un al treilea comentariu pe care aș vrea să-l fac. pentru că e vorba de o economie uh, ascunsă, uh, e imposibil să oferi protecție. Și chiar dacă, din punct de vedere legislativ, ar putea exista măsuri de protecție într-un anumit stat membru sau altul, uh, există uh, o uh, infrautilizare a acestor sisteme de către poliție sau de către alte agenții guvernamentale pentru a oferi această protecție și practic uh, nu există nicio categorie socială care să fie uh, să scape de această problemă. Inspecția muncii, într-adevăr, și aici sunt absolut de acord, e nevoie de mai mulți uh, inspectori, însă um, există aici o problemă dacă ne gândim la fluxul internațional al forței de muncă care se deplasează dintr-o parte în alta. Așa cum s-a întâmplat și la lucrătorii detașați, uh, există o lipsă de date care nu se comunică de la un stat membru la altul și tocmai de aceea salut propunerea Comisiei pentru a avea o autoritate europeană a muncii. Am uh, constatat că în acest sector există uh, foarte multe de făcut la nivelul UE și la nivelul Comisiei Europene. Oricum, lucrurile nu se vor rezolva și reacția politică nu va veni doar în urma uh, declarațiilor făcute, ci doar atunci când ne vom confrunta cu realitatea. Dacă spuneți că acest lucru sau aceste probleme apar și la nivelul companiilor, într-adevăr, cred că există astfel de tendințe de exploatare a lucrătorilor uh, în interiorul uh, Uniunii care tendințe care depășesc uh, uh, mediul intern al companiilor și care se, e vorba de lucrători care se deplasează din est spre vest. Am văzut ce s-a întâmplat cu lucrătorii detașați, uh, cu lucrătorii care se ascund și cred că trebuie să utilizăm toate mijloacele de care dispunem pentru a avea o reacție politică la nivel european și la nivelul statelor membre nu uh, ne putem descurca unii fără alții. Mulțumesc! Grație la colega. Mulțumesc, doamnă Moran Șartie. Acum îi dau cuvântul colegului Javi Lopez. 5 minute. Muchas uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă refer, în primul rând, la comentariile generale pe care le-ați făcut dumneavoastră și, în al doilea rând, la ocazia pe care o avem uh, noi, Parlamentul și Uniunea Europeană, de a avea, în sfârșit, uh, un cadru de condiții minime prin noua propunere făcută de Comisie, Directiva pentru Condițiile de Muncă. După cum știți, avem uh, pilonul drepturilor sociale, recent adoptat în toamna anului trecut și în care se includea uh, această voință de a avea mai multe uh, propuneri legislative, o propunere pe care am discutat-o chiar în această dimineață, cea referitoare la directiva referitoare la condițiile de muncă. Și această directivă ni se pare uh, o ocazie foarte bună de reglementare a tuturor acestor fenomene uh, negative de pe piața muncii. Contractele de tip uh, atipic, condiții precare, lucru uh, pentru platforme nereglementate, uh, munca uh, liber profesioniștilor, toate acestea reprezintă o sursă de incertitudine și de uh, condiții precare de muncă care au legătură cu uh, probleme mult mai grave, și anume uh, nivelul de viață și de siguranță garantat pentru lucrători. Din acest punct de vedere vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre această inițiativă și ce am putea face printr-o propunere concretă și clară uh, Uh, pe care Parlamentul o va dezbate în următoarele luni pentru a rezolva toate aceste chestiuni. O a doua întrebare pe care v-aș adresa-o. Un instrument pe care l-am utilizat uh, uh, în secolul 20 pentru o echilibrare a relațiilor de muncă a fost negocierea colectivă. Și s-a făcut aici referință și la nevoia de a crește salariile ca fiind o și o pârghie utilizată în acest sens a fost tocmai această negociere colectivă. Am uh, realizat mai multe reforme pe piața muncii în ultimii ani în uh, statele membre și toate aceste reforme au uh, vulnerabilizat sistemul negocierii colective. De aceea vreau să vă întreb cum putem face pentru a readuce la suprafață acest tip de negociere. Știm foarte bine că e nevoie de o creștere a salariilor, și atunci mă întreb cum putem utiliza acest instrument sau cum putem introduce acest instrument în domenii în care nu se utilizează la ora actuală pentru a face față acestor noi fenomene de pe piața muncii. Pentru că uh, probabil că și în secolul 21 acesta va fi principalul instrument de care vom dispune. Mulțumesc! al colega Vă mulțumim, domnule Lopez. Înainte de a face și eu câteva observații, ca membru a Comisiei pentru Ocupare. Astăzi mm, m-am asumat acest rol de vicepreședinte. Sunt destul de emoționată. Niciodată nu mi s-a mai întâmplat să trebuiască să mă ocup eu de acest lucru. Dar profit deci de această ocazie pentru a-mi exprima părerile. Mă bucur foarte mult să pot să urez bun venit în numele Comisiei de Ocupare reprezentaților Uniunii Profesale pentru Persoane Nevăzătoare. Uh, bastoanele albe. Ați venit de la Marsilia la invitația colegului nostru Didier. Noi, deputații, Eh, siamo lieti di dare il benvenuto. Noi diciamo sempre... Vă urăm bun venit! Bine ați venit acasă, vă spunem noi, deoarece Parlamentul European este casa cetățenilor. Și bine ați venit! Voi ruga și comisia să se exprime, să ne spună ce consideră în legătură cu acest subiect. Mm, domnul Pereira este reprezentantul comisiei, însă dacă îmi permiteți aș uh, avea și eu câteva observații. Pentru mine e un subiect foarte important. Mi-aduc aminte când de-abia am ajuns în Parlamentul European, când acum patru ani, la o întâlnire în care eram noi, coordonatorii de la Comisia Ocupare și ni s-a cerut să vorbim despre problema din Italia, caporalato, problema legată de munca forțată în sudul Italiei pe exploatațiile agricole, deci cea situație de sclavie agricolă. Deja mi era greu să avem un termen care să fie ușor de tradus. Deci caporalatul nu era un termen ușor de tradus. Deci nu era ușor să poți vorbi despre asta, despre această problemă. În realitate e o problemă care nu vizează doar Italia. Din păcate, în multe alte state membre există această problemă și se asociază de multe ori uh, sectorului agricol. Deci, probabil în acest sector, în agricultură, sunt cele mai multe persoane care sunt uh, uh, recrutate astfel, practic, în condiții de sclavie. Dar sunt mai multe alte sectoare, construcțiile, mm, restaurantele. Sunt sectoare care se prestează la un risc uh, ridicat de abuzuri. Și tocmai în aceste sectoare vedem, practic, uh, matrici acestui fenomen caporalat, deci o formă de a uh, recruta mâna de lucru cu efecte devastatoare asupra țesutului social, deoarece daunele provocate nu sunt doar daune la adresa persoanelor care sunt exploatate, care nu sunt protejate sau nu sunt uh, plătite sau respectate de persoane care se regăsesc într-o spirală din care nu mai pot uh, ieși. Țesutul economic și social uh, are de suferit în întreaga sa complexitate, deoarece se creează un mecanism prin care, pe lângă această recrutare, apar alte probleme. Datele ne arată că în ziua de astăzi exploatarea afectează din ce în ce mai mult femeile. Deci femeile sunt persoanele care sunt supuse sclaviei și muncii forțate. Și asta are o legătură și mai e un, încă un element strâns legat de asta, prostituția. Deci cele două sunt strâns legate. Deci sunt exploatați de asemenea copiii în ziua de azi, mai ales în perioada de vară, mai ales în anumite sectoare și daunele sunt uh, majore. Nu știu, e ca și uh, atunci când arunci o piatră practic în apă și vezi undele care se tot propagă. Deci doar în Europa se consideră că acum sunt 870.000 de cetățeni care nu Uh, lucrează mm, în condiții normale de angajare, deci oameni care nu au nicio garanție contractuală. Și, practic, cifra de afaceri legată de acest fenomen e de 5 miliarde. Deci o piață a ilegalității, care iată cât produce ca cifră de afaceri, 5 miliarde. E un flagel de multe ori silențios despre care se vorbește puțin se vorbește, din păcate, doar atunci când cineva își pierde viața. Când moare o femeie, culegând uh, roșii în o regiune din sudul Europei, moare de oboseală, moare pentru că inima nu mai poate să facă față călduri insuportabile de pe timpul verii. Deci atunci ne reamintim că există acest fenomen. Însă, din păcate, legislația folosită astăzi în acest sector nu e la înălțimea situației pentru a combate acest fenomen. Există directiva 52 din 2009, însă aceste prevederi nu prea sunt puse în aplicare. Deci se, există posibilitatea de a pedepsi utilizatorul final al mâinii de operă, deci întreprinzătorul respectiv. Uh, și se poate asigura și un regim de protecție a victimelor care sunt terorizate practic de exploatatori sau care se tem că vor fi, își vor pierde locul de muncă. Mă uitam la date eh, care sunt chiar uh, îngrozitoare. 20 de euro pe zi, cam atâta primesc acești oameni care unor lucrează 13-14 ore zile. Un panino e 5 euro, o sticlă de apă e 3 euro. Și gândiți-vă mai ales uh, la prețul pe care îl ia cel care uh, recrutează și e intermediarul pentru a angaja aceste victime. Deci caporalul în italian, deci e plătit la rândul lui tot de victime. Deci sunt niște cifre care uh, te îngrozesc. Dar directiva asta nu e suficientă, deoarece și intermediarii trebuie pedepsiți cu severitate, deci cei care fac recrutările în ziua de astăzi. Și asta e ceva fundamental. Astăzi, în Italia, în codul penal s-a introdus delictul acesta de caporalat din 2001. Se prevede închisoarea între 5 și 8 ani și o amendă de până la 2000 de euro pentru fiecare lucrător recrutat. Însă trebuie să intervenim mult mai mult și mult mai bine. Trebuie să se intervină rapid și eficace, să se prevadă monitorizarea pseudo-licitațiilor de servicii care ascund furnizări frauduloase de mână operă, trebuie ușurată povara administrativă, uh, Trebuie creată o piață a muncii concurențială, dar uh, echitabilă. Lucrătorii, atunci când uh, li se descoperă situația, deci nu prea mai au alte posibilități. De asemenea, e foarte greu să ajungem la acești oameni care sunt exploatați, să știi exact unde și cine sunt aceștia, trebuie făcute mai multe controle, să existe mai mulți inspectori ai muncii, pregătiți și sensibilizați în privința acestei probleme. Deci, atât câte lucruri trebuie făcute, însă intervenim de asemenea și în ceea ce privește problematica femeilor. Și aici uh, apare o informație care practic ne dă fiori pe șira spinării. Însă în agricultură cam 15.000 de femei sunt uh, angajate în, prin această practică a corporalatului. În sudul Italiei sunt niște cifre care nu necesită decât niște intervenții rapide și eficace. Și legislația națională va fi extinsă în acest domeniu, vor fi pedepsiți, individualizați cei care recrutează aceste persoane, dar și la nivel european Trebuie folosite toate datele disponibile pentru a prevedea acțiuni țintite de combaterea acestui fenomen. În închei intervenția și dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Pereira sau doamna Delarm sau domnul Delarm, deci oricare dintre dumneavoastră dorește să intervină, poate să o facă. Uh, thank you, Madam Chair. My name is Rudy Mulțumesc foarte mult. Uh, doamna președintă, sunt uh, vicedirector uh, general și am să dau cuvântul uh, colegului meu acum pentru că, ulterior după mine, pentru că există și o dimensiune europeană importantă. În primul rând, în ceea ce privește lucrătorii nordcoreani, cunoaștem această chestiune foarte gravă. Comisia a luat legătura cu mai multe state membre pe această temă. Am însă și o întrebare către uh, domnul profesor Brucker. Uh, Consiliul European, în regimul sancțiunilor, a emis recent o interdicție pentru statele membre de a oferi sau de a acorda uh, permise de muncă pentru uh, nordcoreeni. Există o interdicție totală în acest sens. Deci vreau să vă întreb dacă această interdicție oare nu este respectată? Asta este problema. Și aș mai avea câteva comentarii în ceea ce privește munca casnică și directiva uh, împotriva traficului. La munca sau lucrul casnic, Comisia um, a recomandat statelor membre să ratifice uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii. Noi am susținut această convenție în timp ce se uh, Uh, redacta și am uh, susținut pe cât posibil atât cât ținea de competența UE. Uh, am recomandat și statelor membre să ratifice această convenție OIM. Am organizat întâlniri cu experții din statele membre să vedem care ar putea fi obstacolele în care a ratificării și vom organiza și o întâlnire la OIM în ceea ce privește siguranța la locul de muncă și chestiunea concretă a muncii casnice. A treia problematică, traficul și munca forțată. Uniunea Europeană uh, susține organizațiile internaționale pentru um, a implementa protocolul din 2013 uh, împotriva muncii forțate, după ce acesta a fost uh, Uh, redactat, am cerut o ratificare imediată a statelor membre. Peste jumătate din statele membre au făcut-o deja, majoritatea statelor membre, uh, celelalte care nu au ratificat încă, pregătesc acest proces de ratificare. Este un protocol foarte important și sperăm să aducă beneficii din punct de vedere practic, pentru că aceasta uh, merge mână în mână cu directiva împotriva traficului la nivel european, care susține munca OIM pe acest dosar. Deci, iată două comentarii, dar aș avea și o întrebare pe care o spuneam mai devreme, adresată domnului profesor Brucker și referitoare la lucrătorii nordcoreeni. Și colegul meu, Fernando Vasquez, va continua cu dimensiunea europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând ar trebui să spunem că exploatarea prin muncă există de mult timp și în toate sectoarele de activitate, așa cum s-a spus aici, și în situații la nivel național. Eu sunt responsabil pentru detașarea lucrătorilor și uh, știu foarte bine că situația, atunci când apare un element transnațional, situația devine mult mai complexă din punctul de vedere al controlului și de aceea trebuie să facem uh, uh, aici o precizare foarte clară. Aceasta nu este sursa problemei, dar uh, face ca lucrurile să fie mult mai complicate. În ceea ce privește controlele, acestea se fac în mod normal în țara de primire, în țara gazdă unde se realizează munca respectivă, dar e nevoie de multe informații care pot fi găsite doar în țara de origine a lucrătorilor respectivi. Deci, în ceea ce privește lucrătorii, mai ales lucrătorii detașați, principala provocare pentru noi este cea reprezentată de cooperarea cu autoritățile competente din statele membre, ceea ce face ca lucrurile să fie și mai complicate. Însă avem o directivă adoptată în 2014, așa numită uh, directivă de implementare în domeniul detașării, care impune obligații din punctul de vedere al inspecțiilor de muncă și oferă și măsuri de cooperare administrativă între statele membre cu termene foarte stricte de respectat uh, pentru a oferi răspunsuri la întrebările adresate de alte state membre, de statele membre gazdă respectiv. Bineînțeles, aceasta nu rezolvă toată problematica, dar în domeniul detașării este absolut esențial să avem o cooperare între administrațiile naționale din cele două state membre, o cooperare funcțională. Doamna Moran Chartier a menționat și Autoritatea Europeană pentru Muncă, o altă propunere făcută de comisie și care își dorește tocmai să îmbunătățească nivelul de cooperare între administrațiile naționale, să implementeze un sistem comun de inspecții și alte elemente. Aceasta va aduce o contribuție deosebită în acest domeniu. Aici aș menționa și platforma pentru munca declarată, pentru că s-a vorbit deseori de munca detașată, dar de multe ori e vorba aici de o muncă nedeclarată și din acest punct de vedere platforma cred că este un instrument util destul de recent, dar care a dat deja rezultate concrete și ne-a permis să aducem la oaltă experții din mai multe state membre pentru a face un schimb de opinii, de uh, bune practici. Așa cum spunea doamna Moran Chartier, uh, această problematică a datelor este una esențială. De aceea considerăm necesar să menționez toate aceste aspecte. Mulțumesc! Grazie, abbiamo... Vă mulțumim. Avem timp acum pentru a le da cuvânt uh, oaspeților noștri pe rând. Vom începe în ordinea opusă. Două minute și jumătate, trei pentru fiecare. Deci astfel le puteți răspunde la întrebări celor care le-au adresat. Și puteți trage concluzii și lumina celor subliniate de comisie. Începem cu domnul Iulianu. Bine, eu am terminat, eu încep. Întâi vreau să mulțumesc Comisiei pentru intervenția făcută. Deci ați prezentat câteva elemente clare în ceea ce privește angajamentul pe care și-l asumă Comisia în ceea ce privește Organizația Internațională a Muncii. Doamna care a plecat, deputată. Moran Chartier vorbea despre cât de important e să recunoaștem contractele colective de muncă ca unul din instrumentele posibile pentru a combate unele din fenomenele legate de munca forțată. Și e clar că tot ce a fost făcut în anumite țări pentru a scoate la lumină lumea, munca la negru, pentru a depăși precarietatea, pentru a depăși instrumentele și contractele de muncă care în ziua de azi uh, încurajează anumite forme de exploatare, e bine, asta mi se pare că este elementul central. Ar vrea însă să le mulțumesc reprezentanților comisiei și să spun încă o dată cât de important este anul uh, 2021. Deci va fi un moment foarte mediatizat uh, pe toate aceste teme ce țin de uh, piața muncii. Deci UE, prin directivele sale, prin capacitatea sa de a convinge 27 de state să aplice și să ratifice convințiile de muncă. Deci va fi un moment important de protagonism puternic. Deci o ocazie importantă și sunt sigur că Uniunea Europeană, deși se va confrunta cu alegeri politice, deci vom avea un nou Parlament European, să cu siguranță putem să lansăm, să începem noul mandat cu un nou angajament pentru a ne lupta pentru aceste elemente. E vorba de supraviețuirea și afirmarea modelului social european până la urmă. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Diring. Thank you, Madam Chair. Um, first of all, I would like to say... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, doresc să clarific un lucru. Problemele lumii moderne nu sunt probleme de cunoaștere, ci de a acționa. Și cred că, într-adevăr, acest lucru este valabil, pentru că după ce am desfășurat peste 800 de interviuri și am uh, organizat peste 30 de focus grupuri, cred că știm destul de multe, iar imaginea pe care ne-am făcut-o este clară, este precisă. Știm cum stă uh, exploatarea prin muncă în agricultură, în domeniul construcțiilor, uh, în uh, domeniul muncii casnice. Însă, trebuie să înțelegem de ce nu se întâmplă nimic, de ce nu facem nimic. Am fost invitat uh, să văd o prezentare PowerPoint de președintele poliției, de directorul poliției din Austria, care mi-a prezentat condițiile deplorabile în care uh, lucrau uh, lucrătorii. Și am întrebat dacă există uh, sesizări făcute poliției și a spus că nu pentru că, oricum nu este treaba lui, el trebuie să se asigure că taxele sunt colectate și că sunt plătite uh, drepturile sociale. Însă, drepturile uh, lucrătorilor nu sunt treaba sa. Am discutat cu inspectorii muncii și ei au spus că ei uh, trebuie să se asigure că locul de muncă este sigur, dar nu uh, se preocupă de muncitorul în sine. Am vorbit cu oamenii și uh, mi-au spus că nu știu ce informații trebuie să colecteze, pentru că ei uh, nu știu cum să adune aceste informații, astfel încât ele să poată ajunge apoi la poliție și la procurori. Deci, cred că multe lucruri mai trebuie clarificate și asta nu am reușit să rezolvăm cu adevărat. De aceea nu ajung uh, astfel de cazuri în uh, instanță iar victimele pur și simplu nu au acces la justiție. Asta rămâne o problemă deschisă. Și acesta este nivelul unde am putea să începem să acționăm. Și vorbim și despre achizițiile publice. Am avut un caz în Grecia, uh, era vorba despre uh, cazul construirii unei străzi și uh, s-au confruntat cu exploatare severă, banii care, uh, din care se construia autostrada proveneau de la guvern, dar contractele nu arătau că lucrătorii sunt exploatați și nici nu se preciza că dacă se întâmplă așa ceva, banii ar trebui dați înapoi. Deci nu existau uh, prevederi referitoare la condițiile de muncă. Astfel de lucruri trebuie schimbate. Astea sunt lucrurile de care trebuie să ținem cont și cred că printr-un branding social am putea să obținem multe. Trebuie să existe planuri de condiții decente de muncă, există comerțul uh, echitabil, așadar pe aceeași direcție ar trebui să mergem și în acest domeniu. Trebuie să conștientizăm societatea pentru a înțelege că nu ar trebui să plătească pentru uh, lucruri uh, care, s-au, care au fost obținute prin exploatare avem multe de făcut în acest domeniu. Adesso... Vă mulțumim. Acum îi dau cuvântul domnului Horenghi. Sunt perfect de acord cu ce s-a spus. Avem suficientă legislație. Deja de ani de zile aceste lucruri n-ar trebui să se mai întâmple în ziua de astăzi. Uitați-vă ce se întâmplă cu lucrătoarele care culeg căpșuni în Spania. 50.000 de femei, deci foarte multe din Maroc. În Germania s-a publicat un articol în care se spunea că au existat cazuri de violuri, de hărțuire sexuală. Toate astea au generat o mișcare foarte puternică pentru a ne atrage atenția că se întâmplă așa ceva. E drept că s-au făcut progrese în ceea ce este condițiile de contractare în domeniul agricol, însă în continuare se întâmplă probleme, deși avem legi. Deci e clar că trebuie făcut ceva mai mult. Sunt persoane pentru care denunțurile nu au niciun rost. De multe ori aceste persoane se tem să-și piardă locul de muncă la următoarea campanie de recoltare sau cazul în care au făcut denunțul, s-au întors în țara de origine, dar aceste campanii de recoltare sunt scurte, practic. Sunt situații foarte delicate. Toate problemele legate de protocolul care se aplică în caz de violență sexuală, de hărțuire la o comunică, deci e ceva greu de dovedit. De altfel, un sindicat a și denunțat situația, dar la rândul său acest sindicat a fost denunțat de către mm, uh, patroni, deci e nevoie de o reglementare mai precisă în acest domeniu. Și aș vrea să îi răspund și lui Javier. E interesant ceea ce spunea el. Cu toții suntem practic în aceeași situație. Suntem pe aceeași lungime de undă. În linii mari, ți ar spune că lumea muncii se schimbă în atât timp încât instrumentele care ne-au ajutat până acum nu ne vor mai ajuta la nimic. Și acum ce trebuie să schimbăm? În primul rând, configurația a ceea ce este considerat lucrătorul. Asta nu mai există. Ideea pe care o aveam noi, lucrătorul, salariat și așa mai departe. Acum, practic, această definiție devine din ce în ce mai poroasă și mai uh, diferită. Deci nu mai poate fi abordată complexitatea și dificultatea situației. Trebuie de asemenea să facem eforturi pentru a reglementa salarizarea, așa cum spuneai tu, însă trebuie să vedem în paralel ce se poate face în legătură cu salariul minim. E un element uh, de care își dau seama din ce în ce mai multe state membre. Își dau seama că e necesar. Deci multe trebuie făcute, multe eforturi, cum ar fi și venitul uh, mediu garantat. Deci sunt uh, practic elemente pe agenda din multe state membre și îmi pare rău că a plecat doamna care a adresat întrebarea în legătură cu femeile. Mi-ar fi plăcut să pot interveni. Dumnezeu se referea la greutățile legate de trans... de dificultatea legată de uh, modul în care se potrivesc uh, competențele universitare cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Acum, în 2018, trebuie să vedem ce studiază fetele, mai ales ce specializări aleg acestea. Deci să vedem de ce uh, femeile în continuare sunt supuse ideilor preconcepute, stereotipurilor, ce profesii pot să desfășoare femeile. Deci aici există în continuare probleme de mentalitate, deci e nevoie de acțiuni specifice în uh, învățământ pentru orientarea educativă și uh, laborală, pentru că atât băieții cât și fetele să-și poată uh, folosi la maxim uh, șansele și să poată alege. Astea sunt problemele și de aici apare și problema diferenței de salarizare între bărbați și femei. Și un ultim lucru. Vedem că ne îndreptăm către o lume mult mai globalizată. Digitalizarea va avea o pondere foarte mare. Dificultățile pe care le întâmpină femeile de a avea acces la mijloacele tehnologice ar trebui să ne atragă mult mai mult atenția și să ne îngrijoreze mult mai mult. Dacă nu reușim să avem un acces mai direct al fetelor la tehnologie, pe viitor vom avea o nouă prăpastie între bărbați și femei. Asta e tot. Vă mulțumim, spune doamna Laura Agea. Acum domnul Brăger pentru concluzie. Uh, thank you. Um, I'll conclude by... Voi uh, încheia răspunzând la întrebarea adresată de comisie. Este o întrebare foarte directă. Voi încerca să răspund uh, direct, dar din păcate nu pot. Există o directivă care eh, nu mai permite eliberarea de permisă de muncă pentru lucrătorii proveniți din Corea de Nord. Vor eh, exista în continuare modificări în 2017 eh, au fost eliberate vize și permise de lucru. Iar în ceea ce privește sancțiunile, Există o perioadă de grație până în 2019, când uh, lucrătorii din Corea de Nord vor trebui să plece. Dar există într-adevăr probleme cu privire la date. În ciuda cercetărilor care au fost făcute, în ciuda faptului că sunt cetățean uh, al unui stat din Uniunea Europeană. Îmi este foarte greu să colectez date și să am acces la date publice cu privire la aceștia. Și este foarte dificil pur și simplu să obțin date uh, cu privire la migrație, chiar și din uh, țara mea, din Olanda. Polonia are o politică mai bună în acest domeniu. Acestea fiind spuse, mai există o problemă și dacă este să analizăm situația din Corea de Nord, sunt cât se poate de sigur că avem de-a face cu anumite sancțiuni, deci înainte de sfârșitul anului, probabil că um, lucrătorii din Corea de Nord vor putea lucra peste tot în lume. Astfel revenim la situația inițială, prin care lucrătorii din Corea de Nord vor fi din nou la mâna angajatorilor lor. Sprijin însă ceea ce au spus antevorbitorii mei, însă există o diferență față de tratamentul uh, lucrătorilor din Corea de Nord. Pentru că noi nu suntem într-o nebuloasă. Știm cum stau lucrurile, știm că nu au contracte de muncă. Conform uh, regulilor Uniunii Europene, lucrurile nu ar trebui să fie așa, dar în acest caz Poate că mă voi exprima cu naivitate, însă este doar o chestiune de aplicare a legii. Aplicarea legii ar putea să reprezinte soluția. În realitate, însă, lucrurile nu sunt atât de simple precum le exprim eu. Lucrurile au uh, progresat cu privire la permisele de lucru, la vize, chiar dacă uh, guvernul a spus că nu vor mai fi emise vize. Dar dacă este să vedem statisticile, s-a întâmplat în continuare. Nu am niciun fel de explicație pentru acest lucru. Cred că numai guvernul respectiv poate răspunde la această întrebare. Dar asta ne arată statisticile. Și fie că este vorba despre directivele Uniunii Europene sau nu, ei bine, eu nu sunt uh, jurist, nu sunt avocat, uh, deci nu pot să răspund la această întrebare uh, în mod clar. Însă, în ciuda atenției acordate de mass media și în ciuda întrebărilor adresate, aici, la Parlamentul European, exploatarea prin muncă a lucrătorilor uh, din Corea de Nord, în Polonia și în alte țări a continuat. Și trebuie să spun că am încheiat proiectul nostru și nu am mai revenit uh, la locul în care a fost implementat. Poate că lucrurile s-au mai schimbat. Sper să fie așa, dar nu prea cred. Bine, questo era... Bine, aceasta a fost ultima intervenție. Le mulțumesc tuturor celor care au uh, luat cuvântul, mai ales oaspeților și experților care ne-au ajutat astăzi să abordăm uh, în detalii acest subiect. Reuniunea Comisiei de Ocupare se încheie acum și următoarea ședință va avea loc pe 28 iunie între orele 9 și 12 jumate aici la Bruxelles. O seară plăcută tuturor, vă mulțumesc!